Eh, Primul punct, deci de pe ordinea de zi, este situația din Siria. De fapt, ar fi trebuit să îi dăm cuvântul înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședintelui Comisiei, dar uh, mi se comunică că nu este prezentă dumnea ei. Și deci, îi dau cuvântul doamnei ministru Lucinda, Lucinda Creighton mai întâi în numele înaltului reprezentant. Dumnezeu ne va face introducerea în această temă. Cred că grupurile politice erau deja la curent. Procedura Catch the Eye nu există la această dezbatere și nici nu se poate ridica cartonașul albastru. Nu se va folosi deci această procedură. Mai întâi aș dori deci să-i dau cuvântul doamnei ministru Creighton. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați în Parlamentul European, permiteți-mi, vă rog, să vă dau câteva informații recente în numele înaltului reprezentant și vicepreședinte, doamna Catherine Ashton, cu privire la situația din Siria. Sunt convinsă că cu toții aici sunt de acord că situația politică după un conflict îngrozitor de 2 ani de zile aproape, nu s-a îmbunătățit și procesul politic uh, pe care l-au susținut comunitatea europeană și uh, alți uh, actori importanți nu a dus la un rezultat satisfăcător momentan. În același timp, putem spune și că nu există niciun semn că regimul al-Assad să fi schimbat tonul intransigent cu toții am ascultat uh, discursul inacceptabil pe care l-a pronunțat acesta de curând și, uh, de asemenea, și emisarul internațional pentru Siria, Lahdar Brahimi, este de aceeași părere. A, toate declarațiile oficiale sunt neambigue, nu există nicio uh, viitor posibil pentru Assad în viitorul Siriei. Uniunea Europeană a colaborat intens cu toți partenerii în uh, la nivel interinstituțional, uh, dar și bilateral, pentru a încerca să abordeze o serie de aspecte cât se poate de urgente. Eforturile politice continuă și nu este nevoie să amintesc toate eforturile diplomatice la bază cotidiană care au loc în capitalele europene și la Bruxelles. Din perspectivă irlandeză, Salutăm uh, declarația recentă a înaltului reprezentant uh, cu privire la discursul lui Assad. Concluziile din uh, decembrie ale Consiliului au uh, acoperit, de fapt, mai multe aspecte ale tragediei uh, siriene. Trebuie să menționăm și extinderea regimului de sancțiuni, o recunoaștere oficială a forțelor de coaliție și a Consiliului Național al Opoziției ca reprezentanți ai poporului sirian. Susținerea noastră Uh, față de acest Consiliu este evident și, de asemenea, și uh, rezoluțiile UNHCR și ale ONU sunt extrem de importante pentru noi. Trebuie luate însă sancțiuni, măsuri suplimentare pentru a pune presiune mai puternică pe acest regim. Uniunea Europeană susține în continuare misiunea emisarului internațional Brahimi, care perseverează în încercarea de a găsi o soluție în ultima lună, în ultimele luni și care merită respectul cuvenit. Comunitatea internațională speră să ajungă la un compromis și încearcă să găsească toate soluțiile pentru a putea susține Siria în găsirea unui viitor. Suntem uh, recunoscători pentru faptul că domnul Brahimi va prezenta uh, în ianuarie propunerile noastre Consiliului de Securitate ONU. Noi l-am invitat să ne prezinte rezultatele discuțiilor în februarie. În același timp, Uniunea Europeană a reușit să îmbunătățească Um, sistemul de ajutor pentru populația siriană, fie prin uh, um, fluxurile de refugiați, de sute de mii de refugiați care se pot uh, um, care pot ajunge în țările vecine, dar care suferă din condițiile groaznice și uh, dificile ale uh, și din cauza că este extrem de frig, dar în același timp uh, se încearcă și o consolidare a opoziției cu ajutorul Uniunii Europene. Consiliul uh, Național uh, și uh, în general, uh, aliații în Uniunea Europeană încearcă să facă tot posibilul pentru ca protecția civililor să se poată îmbunătăți. La, pe 20, 31 ianuarie, la următorul Consiliu, se vor mai discuta astfel de aspecte. Nu s-a găsit însă o situație bucurătoare până acum. De la ultima dezbatere din Parlamentul European, Uniunea Europeană și-a dublat aproape toate tipurile de asistență, fie în interiorul, fie în exteriorul Siriei. Astăzi, peste 500 de milioane de euro, din care peste 350 de milioane au fost investite în ajutor umanitar, au fost trimise către, pentru acțiuni de, pe termen lung de protecția refugiaților și a populației civile care este afectată puternic de acest uh, război civil, incluzând și metode de, de, uh, și educaționale și alte aspecte uh, pentru protecția civililor. De asemenea, s-au făcut eforturi pentru protecția persoanelor strămutate și pentru îmbunătățirea ajutorului din partea comunităților venind din celelalte state vecine. Este nevoie, bineînțeles, de o îmbunătățire a canalelor de distribuție a ajutoarelor, având în vedere vremea foarte proastă, pentru că acestea să poată ajunge la refugiați și la persoanele strămutate. Aș vrea să salut activitatea depusă de comisara Georgieva și de echipajul său Uh, de staful său și aș dori de asemenea să subliniez faptul că această asistență n-ar trebui să se oprească în momentul în care s-a găsit o soluție, pentru că tranziția trebuie și ea sprijinită și uh, de asemenea și uh, redresarea economică, deci este nevoie de o, un ajutor și post-conflict. Uniunea a prevăzut și măsuri de prevenire în cazul unui atentat cu arme chimice. Colaborăm foarte strâns cu uh, vecinii Siriei în acest sens, uh, cu uh, Iordanul și cu Turcia. În toate intervențiile financiare ale Uniunii Europene, noi folosim o abordare vizionară, adică încercăm să oferim o, și foarte complexă, încercăm să oferim ajutor societăților civile, dar și instituțiilor de stat și instituțiilor ONU încercând deci prin toate metodele să îmbunătățim ajutorul pentru civili prin cadrul ONG-urilor sau prin alte structuri. După cum știți, Uniunea Europeană este de asemenea copreședinte la ajutorul umanitar din partea ONU și este de asemenea și parte la grupul de lucru Friends of Syria, prietenii Siriei. Încercăm cu acești parteneri să îmbunătățim canalele de distribuție și să planificăm mai bine analiza uh, nevoilor. Încercăm de asemenea să participăm la conferința uh, donatorilor care este gestionată de Ban Ki-moon și care va avea loc pe 30 ianuarie. În timp ce, pe de o parte, încercăm să găsim o soluție politică, pe de altă parte, nu uităm dimensiunea umanitară a tragediei din Siria, care a avut loc deja, care s-a desfășurat de 2 ani de zile, care a dus la peste 60.000 de morți în acest conflict și 2,5 milioane de persoane destrămutate în interiorul Siriei și 500.000 de de refugiați în exterior. Aceste cifre, din păcate, sunt în creștere, după cum știm în momentul acesta. După cum uh, vă va spune probabil doamna Georgieva, doamna comisar mai târziu, noi încercăm în fiecare zi să mm, diminuăm suferința civililor din uh, Siria, dar suntem de acord că o astfel de tragedie nu poate să continue fără să acționăm concret. Știu că unii dintre dumneavoastră sunt de părerea că este nevoie de mai multă asistență militară pentru opoziție, pentru Consiliul Național al Opoziției, dar în continuare nu există o părere unitară pe acest subiect și de aceea în continuare există riscul de a nu putea stinge conflictul astfel. Iată de ce avem în continuare dubii și totuși, în ciuda acestor dubii, trebuie să rămânem foarte hotărâți în ajutorul pe care îl oferim. Susținem uh, ajutorul oferit de domnul emisar internațional Brahimi și uh, cerem uh, și conducerii din Siria să vadă în fine realitatea și să pună capăt acestor violențe. Mulțumesc! Ministră. Mulțumim, doamnă ministru. Acum vor începe intervențiile celor care sunt uh, purtătorii de cuvânt uh, ai diferitelor grupuri parlamentare. Începem cu 5 minute cu domnul Sala Franca, numele grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, doamnă comisar, domnilor și domnilor deputați. Oroarea din Siria a depășit orice limită. Ieri 90 de studenți care trebuiau să-și treacă examenele la Universitatea din Alef s-au alăturat acele cifre grozitoare de 62.000 de morți la care s-a referit și doamna ministru. Vreau de asemenea, întreagăt, să vă urez uh, succes în președinția dumneavoastră. 500 de mii de refugiați în țările vecine, 2,5 milioane de persoane strămutate în interiorul Siriei și niște pagube asupra infrastructurilor și asupra locuințelor uh, de nemai văzut. Ni se spunea că mai devreme sau mai târziu Assad urma să se prăbușească, însă iată că se menține la putere. Ni se spunea de asemenea că odată cu implicarea Rusiei, Rusia până la urmă își va schimba poziția la Consiliul de Securitate, însă a fost o adevărată himeră poziția Rusiei și acum Rusia trebuie să răspundă în fața comunității internaționale pentru atitudinea pe care și-a menținut-o. Emisarul special al ONU și al Ligii Arabe s-a reunit vinerea trecută la Geneva cu secretarii ajunți din SUA și din Rusia. Domnule președinte, eu nu am văzut nicio trimitere la prezența vreunui reprezentant al Uniunii Europene, cel puțin în presă. Nu s-a vorbit despre prezența vreunui reprezentant UE acolo. Iar declarațiile după această reuniune arată clar că uh, răspunderea este a membrilor recalcitrați din Consiliul de Securitate. Săptămâna asta domnului Bahrimi e în Egipt, a spus că situația nu e doar foarte gravă, ci se va înrăutăți. A spus de asemenea că dacă acest conflict se va prelungi încă un an, vor fi în 100.000 de decese, pe lângă cele 60.000 deja uh, prezente. De asemenea, s-a spus clar că viața sirienilor va deveni un adevărat iad, ca și cum n-ar fi deja un iad. Ce face comunitatea internațională în fața acestei situații? Parcă urmărește un scenariu tragic de la distanță atâta timp cât acest conflict nu depășește granițele Siriei și bineînțeles că există un risc de a se proiecta în întreaga regiune și atâta timp cât nu sunt folosite armele chimice și încă o dată salut curajul și hotărârea Franței, uh, președintele francez a făcut și declarații foarte clare în acest sens, deci se tot așteaptă între timp pentru a vedea dacă Assad va reuși Uh, la un moment dat să-i uh, sufoce pe membrii opoziției, ceea ce nu pare probabil, sau dacă opoziția se va coordona și va reuși să provoace căderea regimului Assad. Doamnelor și domnilor, Comitatea Internațională ar trebui să iau decizie în fața situației. Ieri am avut o discuție interesantă despre conflictul din Mali, un conflict care ar putea avea niște urmări negative foarte importante. Iată, în cazul acestei țări, comunitatea internațională a reușit să ia niște decizii. Și în acest femiciclu, de fiecare dată când am vorbit despre aceste um, probleme, am vorbit despre inițiativa Franței de a avea un coridor umanitar, am vorbit despre zona de, de uh, interdicția survolării aeriene, uh, Însă ceea ce e clar e că trebuie să facem progrese într-un fel sau altul. Domnule președinte, e clar că acest conflict are o dimensiune umanitară și vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Georgeva pentru eforturile făcute. Însă să nu ne păcălim. Cetățenii europeni nu se așteaptă doar la o reacție a noastră în fața acestei crize umanitare. Nu, cetățenii se așteaptă ca noi să fim în stare să oprim această vărsare de sânge, să fim în stare să venim cu niște măsuri care să pună capăt acestei situații rușinoase. Ei se așteaptă ca noi să fim la înălțimea circumstanțelor actuale. Acum, Comitatea Internațională în general și Uniunea Europeană mai ales trebuie să fie în stare să pună capăt suferințelor atroce prin care trece poporul sirian. Vă mulțumesc, domnule Salafranca. Acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul doamna de Kaiser, uh, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru că înlocuiți pe doamna Ashton. Știu că nu este ușor. Este un um, început de președinție remarcabil. Nu este ușor pentru că tema pe care o discutăm nu este ușoară și voi continua ceea ce spunea domnul Salafranca mai devreme. Noi, europenii, Avem nevoie de un uh, bilanț al acestei soluții diplomatice și de o analiză a ceea ce se întâmplă pe teren. Am susținut și continuăm să, susținem poziția, să susținem poziția europeană care spune că trebuie făcut orice, cu excepția unei uh, intervenții militare, având în vedere contextul. Iar astăzi am plecat de la ipoteza că odată cu aceste sancțiuni, timpul va juca în favoarea noastră, că Bashar urmează să, cedează, să cedeze și că o să plece. Dar nu este sigur astăzi că timpul joacă în favoarea noastră. Și dacă facem un bilanț al soluției diplomatice, am vorbit despre 500 de milioane de refugiați, dar sunt chiar mai mulți decât aceștia. Acestea sunt cifrele oficiale. Când vedem numărul uh, um, îngrozitor de mare de morți, când vedem atentatele uh, sângeroase, cum este atentatul de la Universitatea din Alep, un atentat terorist mm, provocat de uh, fracțiunea ale Al-Qaeda și când știm că astăzi rușii s-au implantat în interiorul Siriei și că uh, încearcă să susțină apărarea antiaeriană a lui Bashar al-Assad, când știm că iranienii sunt acolo, când știm că și Qatarul și Arabia Saudită își trimit sprijin acolo. Ei bine, când știm că sunt uh, aceste mm, modalități de sprijin din exterior în uh, Siria care fac ca situația să fie imposibil de gestionat, ei bine, nu mai putem să credem că timpul joacă în favoarea noastră. Și Uh, emisarul Brahimi ce face este numai să ne dea un plan pe opt luni cu un guvern provizoriu unde Bashar al-Assad să fie cumva lăsat la o parte, dar nu este niciun fel de schimbare din punct de vedere mm, diplomatic și pe teren nu se vorbește despre armata siriană liberă și când mă uit la imagini mă întreb dacă este o armată de eliberare sau mă întreb dacă este vorba despre niște infiltrații salafiste. Avem nevoie de acest bilanț, de această analiză și avem nevoie eventual de un plan B. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Georgeva pentru eforturile umanitare. Ați făcut tot ce era posibil, iar noi, parlamentarii europeni, europeni, trebuie să ne asigurăm că aceste acțiuni continuă și că fondurile umanitare nu sunt tăiate sau um, reduse. Trebuie să continuăm ajutorul umanitar. Și aș vrea să vă pun o întrebare, dincolo de acest bilanț. Uh, Există o inițiativă din partea a 55 de țări de a deferi acest caz al Siriei în fața Curții, penale de, curții uh, Tribunalului Penal Internațional și vă întreb care este poziția Uniunii Europene în acest sens. Știm că aceasta este inițiativa unor țări individuale, dar ce părere are Uniunea Europeană? Și vorbim despre nevoia unei analize strategice și vorbim despre nevoia de a evalua această soluție diplomatică. Mulțumesc, Veronic, și acum în numele ALDE, două minute, are cuvântul doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, doamnă comisar, dragi colegi. Este păcat că n-am putut purta această dezbatere cu privire la situația din Siria cu doamna înalt reprezentant, când în fine a hotărât să își facă datoria și să vină în fața Parlamentului ieri după o întârziere de două luni. Dar mai important este impactul Uniunii Europene în lume sub uh, leadership ei Doamna înalt reprezentant este în Kosovo astăzi, o țară care ne amintește cât de mult poate dura un conflict. În uh, războiul civil din, uh, din ex-Iugoslavia, Europa a așteptat din nou prea mult pentru a acționa și acum istoria pare să se repete și aceasta ne rușinează. Deja timp de 2 ani, situația din uh, Siria se tergiversează fără să se vadă o acțiune din partea comunității internaționale, incluzând Uniunea Europeană, și este o rușine, având în vedere zecile de mii de oameni care au fost ucise în acest conflict și pe lângă conflictele produse de om care au cauzat și ele refugiați care au trebuit și persoane strămutate care au trebuit să plece de pe teritoriul, a venit și iarna și o criză umanitară ar putea să se transforme într-o armă a lui Assad dacă nu intervenim. De curând, Brahimi, în numele ONU, și Burns din partea Statelor Unite și Bogdanov din partea Rusiei s-au întâlnit pentru a discuta situația din Siria încă o dată. Punctul important este că rezultatul după această discuție a fost zero. De fapt, așa s-a întâmplat cu toate discuțiile la care a participat Rusia despre Siria și cel mai frapant a fost că Uniunea Europeană nici n-a participat. Unde eram noi, doamnă comisar, doamnă Creighton, doamnă ministru? Permiteți-mi măcar acum să spun că e nevoie să luăm acțiune, să acționăm să cerem o rezoluție ONU care să poată să ofere ajutor oamenilor. Aceasta nu ar fi controversată, mai ales comparându-ne cu discuțiile politice care au avut loc și ar putea să ducă la ajutoare concrete pentru ca persoanele să poată în fine să acceseze și uh, bunurile de bază, medicamente și alimente. Însă trebuie să fie, trebuie ca toate statele membre să fie pentru uh, trimiterea lui Assad în fața TPI. Altfel, nu ne întrebăm de ce, de ce se există o respingere a acestei idei. Altfel, trebuie să ne uităm cum vor îngheța și vor muri de foame oameni în fața unui regim și unei opoziții radicale armate. Trebuie să oprim acest dezastru umanitar și, din păcate, mai avem multe până la o acțiune concretă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șache și acum în numele verzilor uh, dau, minut, dau cuvântul 3 minute doamnei Ellen Flutre. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima oară când am vorbit despre Siria era pe 12 decembrie, la 10 seara, cu doamna Malmström. Și am vorbit atunci despre scenariile dezastroase și macabre care, <laughs> iată, peste două luni au devenit realitate. Doamnă ministru, eu cred cu tărie că ar trebui să schimbăm direcția noastră. Dacă nu ne schimbăm direcția, vom, ne vom izbi în zid. Da, din motive umanitare. UE reprezintă 53% din uh, ajutoarele umanitare. Însă, în primul rând, uh, sunt niște ajutoare prost repartizate. Uh, în interiorul Uniunii Europene. Marea Britanie oferă practic jumătate din ajutorul bilateral european. Însă avem probleme legate de uh, distribuirea acestor ajutoare care trec prin uh, semiluna uh, roșie siriană care e sub controlul regimului Assad. E un regim care în mod sistematic distruge, de exemplu, uh, magazinele de pâine pentru a crea foamete. Deci cum se face că noi trimitem ajutoarele prin această organizație uh, controlată de guvern. Avem plângeri de la populație. Ei nu primesc ajutoarele noastre umanitare. Deci în următoarele două zile uh, Va avea loc o reuniune pe acest subiect. Eu sper ca Uniunea Europeană să se gândească la niște modalități eficiente de a livra ajutorul umanitar. Refugiații acum. Îmi pare rău. Însă iată că problemele semnalizate pe 12 decembrie acum uh, le vedem clar. Uh, deci ca sirian, dacă vrei să ajungi în Europa, trebuie să treci prin niște intermediari ilegali. Trebuie să-ți cum, să cumperi și un pașaport ilegal, deoarece cu un pașaport sirian nu ai cum să ceri o protecție măcar temporară aici în Europa. E o adevărată loterie pentru a obține protecție, așa cum spune Human Rights Watch. Și până la urmă, doar familiile înstărite sunt cele care pot ieși de acolo, care ajung în Polonia. Au cumpărat documente false în uh, Turcia, au plătit 45.000 de euro ca să ajungă pe teritoriul european. Deci când vom declanșa măcar un plan de primire temporară? Avem și o directivă pentru protecția temporară, nu? Deci e momentul să o facem. E ceva urgent. De asemenea, trebuie să schimbăm direcția în ceea ce privește embargoul armelor. Iată ce efecte am avut. Opoziția găsește armament în țările din Golf și până la urmă riscul de islamizare pe care unii îl prezintă pentru a refuza accesul arme duce la rezultatul contrar. Deci eu aștept de la Consiliul din 31 ianuarie o analiză clară și o hotărâre în această privință, deoarece demersul nostru este contraproductiv. Și ca să închei, să fim foarte atenți ce se întâmplă în Turcia cu negocierile cu PKK-ul. E un proces fragil, iar Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru ca acest proces să aibă un rezultat pozitiv Acolo poate să existe un efect domino foarte important în regiune, deci aștept o, un angajament clar din partea Uniunii Europene în această regiune. Vă mulțumesc acum, domnul Tenoc de la ECR. Domnule președinte, este foarte greu să credem că acest uh, conflict durează deja de doi ani și atâtea vieți uh, omenești s-au pierdut. Uh, este o amenințare pentru pacea în regiune. Numai ieri 87 de persoane au fost omorâte în atentatul de la Universitatea din Alep și este o paradigmă pe care o vedem tot repetându-se și de unde o întrebare foarte importantă legată de acest război. Din păcate, ambele uh, părți uh, sunt uh, vinovate și trebuie să vedem, uh, să supraveghem în mod mai atent uh, ceea ce fac chiar și forțele uh, de opoziție și mai ales acele fracțiuni jihadiste. Președintele Assad a bombardat și a bombardat propria populație, s-a făcut vinovat de uh, moartea a 60.000 de oameni și um, se zvonește că și Hezbollahul mobilizează luptători și uh, că se mm, pregătește o um, o nouă lovitură. Trebuie să menținem or, toată presiunea pe care putem să o menținem asupra acestui uh, regim până va ceda, chiar dacă mm, China și uh, Rusia uh, continuă să, schimb, să sprijine acest regim și să blocheze orice rezoluție. Însă, ei nu fac decât să abuzeze de privilegiile pe care le au în Consiliul de Securitate și să mm, stopeze acțiunile posibile la nivel internațional. Rusia însă în cele din urmă pare la fel de hotărâtă ca și uh, Statele Unite să pună capăt acestui conflict, dar avem nevoie de ceva mai mult decât niște cuvinte avem datoria față de um, sirieni și față de minoritatea creștină să-i ajutăm să-și îndeplinească dorința de a trăi în libertate uh, într-un stat care să nu fie tiranic. Mulțumesc. Mulțumesc, um, stimate coleg. Acum un minut și jumătate, domnul Belder, în numele FD. Mulțumesc, domnule președinte. 2013, acesta este anul pentru real politic și în Siria avem două opțiuni. Putem, pe de-o parte, să folosim toate mijloacele militare pentru a-l uh, înlătura pe Bashar al-Assad, însă această opțiune înseamnă că se continuă războiul civil și înseamnă că vor exista mai multe distrugeri ale infrastructurii și va, vom ajunge la o catastrofă umanitară. Aceasta este valabil mai ales pentru civilii din Siria, pentru că va duce la o instabilitate totală și pentru Siria și pentru țările vecine. În al doilea rând, dacă vrem să punem capăt războiului civil, atunci trebuie să încercăm să căutăm un dialog politic cu regimul din Siria. Aceasta înseamnă în același timp că și Vestul, deci și Consiliul European, va trebui să acționeze și va trebui să susțină în fine concret opoziția din interiorul Siriei și nu cea din exterior. Și mă întreb de ce nu avem contacte cu Musarahar, Alahar, de ce nu faceți nimic de, în acest sens, de ce nu există o reconciliere națională, o depunere a armelor, o coexistență pașnică. Aceasta ar trebui să fie obiectivul tuturor. Însă, din păcate, există pericolul unei balcanizări. Trebuie să citim uh, presa arabă ca să înțelegem acest lucru. Cum arată, de fapt, politica aceasta real, politicul european? Sper ca Consiliul să asculte ce spun, sper să se discute în fine, dar de fapt am multe dubii dacă se va întâmpla așa. Mulțumesc, domnule Belder, și acum două minute are cuvântul doamna Mariza Matias în numele grupului uh, Stângii Libere Europene. Vă rog. Domnule ministru, Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, am primit informații săptămâna asta mm, prin intermediul Națiunilor Unite. 60.000 de oameni și-au pierdut viața în Siria, avem zeci și zeci de mii de refugiați, de persoane strămutate, iar numărul lor e în creștere. E o situație tragică nu e doar un semnal de alarmă, e și o constatare a eșecului comunității internaționale, a tuturor națiunilor și a Uniunii Europene, bineînțeles. Ce se întâmplă? Situația de acolo se degradează. Mii, mii și mii de civili nevinovați își pierd viața. E o tragedie provocată de acest regim crud și nedemocratic al familiei al Assad. Să nu uităm că noi am sprijinit acest regim ani la rândul. Am fost complici, practic. Și odată ce a început primăvara arabă, mișcările democratice au fost preluate de mișcări exterioare uh, finanțate și înarmate care nu aveau de-a face cu democrația. Deci nu e vorba doar de război civil în uh, Siria, e vorba și de o intervenție externă. În primul rând e nevoie de pace și stabilitate pentru poporul sirian. Războiul de acolo trebuie să se sfârșească odată pentru totdeauna. De aceea a venit momentul ca Uniunea Europeană să-și uh, stabilească propria politică față de Orientul Mijlociu, în loc să uh, urmeze tot felul de politici oportuniste care uh, intervin așa cum nu trebuie în lumea arabă. Nu doar Siria e în joc, întreaga regiune uh, e în pericol, de aceea criza trebuie soluționată cât mai rapid. Acum, de la neînscriși, domnul Filip Clay. Mulțumesc domnule președinte. Ne dăm seama din ce în ce mai mult uh, că euforia pe care am avut-o aici în Parlament cu privire la primăvara arabă a fost mai degrabă o naivitate uh, din partea unora dintre noi, uh, o um, orbire ideologică care ne-a condus să uh, constatăm un pic mai târziu că dictatura inițială a fost înlocuită de una chiar mai uh, rea decât prima, dictatura islamică. Și am fost consternat să văd că Uniunea Europeană a dat 5 miliarde de euro regimului condus de mm, frăția musulmană în Egipt și lucrurile riscă să se repete și în alte țări din regiune. Ororile regimului Assad trebuie să fie condamnate cu sinceritate și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a evita ca Al-Qaeda sau alte grupuri afiliate Al-Qaeda să reușească să preia uh, puterea în Siria regimul lui Assad uh, nu mai are monopolul uh, mm, ororii. Foarte multe grupuri, chiar din, ex, din uh, opoziție, sunt vinovate de asasinate și de încălcări ale dreptului omului. Ca urmare, Uniunea Europeană trebuie să țină cont și să acționeze. Mulțumesc, domnule Clais. Încheiem aici um, seria intervențiilor um, reprezentanților grupurilor politice și intrăm în faza finală a acestei dezbateri. Întâi cu intervenția doamnei comisar Georgieva. Mai mulți uh, colegi uh, v-au lăudat uh, modul excelent în care gestionați ajutoarele umanitare, după care dezbaterea va fi încheiată de doamna ministru Creighton, care va reacționa numele înaltului reprezentant vicepreședintei Comisiei. Deci dumneavoastră va reacționa la toate intervențiile făcute până acum. Deci dăm cuvântul doamnei Georgieva. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi în primul rând să să încep cu criza umanitară din Siria și cu parcursul acesteia pentru că probabil că a început uh, de la rău și merge către mai rău. Am văzut în ultimele săptămâni uh, o deteriorare semnificativă a condițiilor uh, din Siria din cauza unui impact combinat a trei factori. În primul rând, o intensificare a luptelor, în al doilea rând, o înrăutățire a condițiilor economice care au ajuns uh, să, fie catastrofale și, în al treilea rând, condițiile meteo, pentru că iarna este foarte grea și îi afectează pe oameni în mod uh, dramatic. Toate luptele nu numai că s-au intensificat, dar uh, mai mult ca niciodată atrocitățile au fost uh, continuate și ele și regimul Assad este autorul majorității uh, din aceste atrocități. Se, din păcate, se comit atrocități și dincolo de fronturile acestei lupte. Iar uh, condițiile de repartizare a ajutarelor umanitare sunt extrem de dificile. Apoi, ceea ce îi lovește pe oameni uh, pe lângă toți acești factori sunt uh, elemente precum uh, creșterea prețurilor la benzină și la alimente și lipsa de alimente. Se moare de foame în uh, cele mai importante locuri de conflict, Idlib și altele și alte regiuni. Și în aceste condiții încercăm să facem tot posibilul pentru ca ajutoarele să ajungă la oameni. Aș vrea să mă refer la câteva comentarii, mai ales cele făcute de doamna Flotre, despre felul în care funcționează asistența europeană în Siria. De la începutul crizei ne-am uh, implicat în trei feluri ca finanțatorul principal, acel donator care avea și prezență concretă la fața locului, dar și cu o, un angajament puternic umanitar prin forumul umanitar sirian, care s-a întâlnit deja de șapte ori, încercând uh, să ne aliem cu opoziția pentru a respecta în această țară pentru ca să se respecte uh, legea umanitară, pentru ca oamenii măcar să nu uh, moară ignorând această lege umanitară. Și din, datorită angajamentului nostru am reușit să îmbunătățim accesul uh, la populația afectată. La început, Assad nu ne-a permis uh, accesul decât în interiorul Siriei. Dar, prin negocierile purtate, am reușit să atingem 8 ONG-uri, dintre care 7 sunt uh, europene și care operează în interiorul Siriei. Și am reușit, de asemenea, să accesăm 90 de organizații a societății civile, majoritatea comunității siriene, care au uh, fost acceptate ca fiind parte din mecanismul de distribuție a alimentelor pe lângă seminuna roșie. Nu am uh, permis ca, această, ca seminuna roșie să fie singura metodă de distribuire al alimentelor și deci tot ce am făcut noi este să extindem posibilitatea de a uh, oferi aceste ajutoare, de a crea mai multă marjă de manevră pentru lucrătorii din domeniul umanitar. Ne implicăm de asemenea în contacte cu opoziția. Am avut mai multe întâlniri cu uh, reprezentanții la Cairo a opoziției și pot să vă asigur că folosim toate canalele existente pentru a ajunge la oamenii din interiorul Siriei și pentru a aduce ajutor uh, refugiaților care sunt în creștere la număr. Am vizitat această regiune de două ori, îți rupe inima să vezi ceea ce se întâmplă acolo. Îmi amintesc că am vorbit cu o fată tânără din uh, Siria care este refugiată în Iordan și care nu a fost deja de 2 ani la școală și mă gândesc la viețile destrămate, nu numai la cei care au murit, dar uh, cei călora li s-a îngropat viitorul de către acest conflict. Sistemul educațional din Siria este distrus, peste 700 de școli uh, sunt acum centre de refugiați pentru persoanele strămutate, Sistemul de asigurări uh, s-a distrus, nu mai există ajutoare, nu mai există vaccinări și imunizări, pur și simplu s-au oprit toate aceste proiecte. Deci, uh, da, într-adevăr ne, conflict, ne confruntăm cu o criză umanitară de mari proporții și este esențial să lucrăm uh, cu toate eforturile pentru ca această criză să se termine, și aceasta nu este numai în mâinile persoanelor care se ocupă de ajutorul umanitar, ci în numele politicienilor. Unii s-au exprimat în favoarea unei acțiuni militare. Noi am fost la fața locului și pot să... am fost la fața locului în Libia și pot să vă spun că Siria nu este Libia, este mult mai dotată militar. Când vorbesc cu cei din regiune, ei îmi spun că dacă s-ar declanșa un conflict militar, le teamă că aceasta ar duce la declanșarea unor arme chimice și cu consecințe umanitare mult mai grave decât cele de acum. Deci o soluție militară nu va putea duce la rezultatele pe care le dorim, deci o îmbunătățire, ci soluția politică este cea care trebuie să fie cerută de către toți cei care iau cuvântul în această problemă. Aș vrea să închei spunând că am uh, fost pionieri și în uh, asigurarea unei, uh, unui ajutor umanitar puternic. Secretarul general va organiza o reuniune cu emirul Kuwaitului pe 1 februarie, Uniunea Europeană a fost uh, cea care a dorit această întâlnire foarte puternic, pentru că este nevoie de finanțarea mai multor uh, proiecte și uh, pe 23 din 27 de state membre și-au adus deja contribuția generoasă la adresa poporului sirian. De două ori deja am uh, instalat mecanismul nostru de protecție civilă și foarte multe state deja au oferit ajutor prin intermediul Turciei și a Iordanului pentru refugiați și sunt convinsă că dacă mai le cerem o dată ajutorul, vor mai acorda încă o dată. Toată lumea însă trebuie să intre în joc pentru că, din păcate, soluția politică, care pare să fie singura, de fapt, în, momentan nu este în vedere. Deci mi-e teamă că aceasta înseamnă o suferință suplimentară pentru milioane de oameni și un risc puternic uh, de împrăștiere a conflictului în toată regiunea. Aș vrea să îi asigur pe membrii acestui Parlament că echipa umanita- umanitară a Comisiei s-a implicat cât se poate. Există membri care își uh, riscă viața, unul chiar a fost împușcat și uh, din uh, comunitatea umanitară. Deja 50 de oameni au murit, mai mulți au fost răniți. Facem eforturi în continuare și uh, ducem mai departe angajamentul Uniunii Europene pentru a diminua suferința acestor oameni inocenți prin intermediul uh, angajamentului nostru puternic. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar! Vom încheia dezbaterea cu intervenția ministrei Lucinda Crichton. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor deputaților pentru intervențiile foarte constructive de aici. Cu toții suntem foarte îngrijorați, cu toții ne dăm seama cât de urgentă e situația din Siria. Cred trebuie să-i facem față cât mai repede, așa cum a spus și doamna comisar. Da, va fi nevoie de hotărârea și de cooperarea tuturor instituțiilor uh, Uniunii Europene și a întregii comunități internaționale. Va trebui să găsim o soluție politică până la urmă, așa cum a spus doamna comisar. Eu aș vrea să reacționez la câteva din comentariile și întrebările făcute. Îmi cer scuze în prealabil dacă uh, nu voi răspunde la toate întrebările. În primul rând vreau să vă spun că sunt de acord. Trebuie să condamnăm atrocitățile de la Universitatea din Alep de ieri. Și sunt sigură cu toții sunt în asentimentul meu. Sunt de asemenea de acord cu domnul Salafranca în legătură cu faptul că s-ar putea pierde încă mai multe uh, vieți omenești, ar putea fi o catastrofă potențială și de aceea trebuie să ne sporim acum eforturile. Vreau să vă răspund la întrebarea privind uh, reuniunea tripartită de la Geneva care a avut loc. Uniunea Europeană nu a fost prezentă, a fost a doua reuniune dintre domnul Brahimi și reprezentanții SUA și Rusiei. Planul domnului Brahimi a fost să se mențină dialogul în acest format, în trei. L-am înțeles, însă trebuie să știți că păstrăm legătura constantă cu domnul Brahimi și cu echipa dumnealui și suntem informați în mod constant în legătură cu progresul discuțiilor. Acesta este și angajamentul Uniunii Europene să ne angajăm în orice for în care se discută despre această problemă. Doamne de Kaiser, Uniunea Europeană participă la toate eforturile privind tragerea la răspundere, atât la Geneva cât și la New York. Și asta se va menține și pe viitor. De asemenea, doamna Șache, mi-iertați modul în care pronunț numele, eu mă strădui cât mai mult, Flo- și doamna Flotr. Cu toții știm care sunt neajunsurile eforturilor noastre combinate, fie că e vorba de frontul uh, umanitar sau cel uh, diplomatic. Nu e un proces perfect, asta e clar, însă nu avem cum să simplificăm lucrurile, să simplificăm situația, așa cum uneori există tendința. Trebuie să analizăm toate aspectele posibile pentru a vedea care sunt ocaziile de cooperare cu ONG-urile, așa cum arăta și doamna comisar Georgieva să vedem care sunt posibilitățile de colaborare cu, de, cu diferitele organizații civile, trebuie să vedem cum le putem sprijini cât mai bine pentru a ne asigura că ajutorul umanitar ajunge la țintă, adică la civilii care suferă. Mai ales în situațiile actuale când uh, vremea s-a năsprit foarte mult. O facem într-un mod concret și coordonat și facem tot posibilul pentru a sprijini echipele de pe teren. În practică se iau aceste măsuri de către Uniunea Europeană și eforturile se vor menține și pe viitor. Pe scurt, aș vrea să vă spun că e foarte important acum colaborarea dintre Parlamentul European și celelalte instituții europene pentru aduce la bun sfârșit uh, uh, tot ce trebuie făcut pe frontul umanitar și diplomatic. Trebuie să facem tot posibilul pentru a ajuta opoziția, pentru a obține o mai bună protecție a civililor. Asta e o prioritate imediată. Uh, Va trebui să ne concentrăm pentru ca eforturile noastre să fie mai eficace. Va trebui de asemenea să revizim sancțiunile impuse la următorul Consiliu de Afaceri Externe și de asemenea au loc și uh, negocieri regionale pentru a încerca să uh, limităm o posibilă revărsare a acestui conflict în regiune. Deci noi nu ne dorim o destabilizare sporită a acestei regiuni extrem de volatile. Vă mulțumim, doamnă ministru. Cu această intervenție se încheie această dezbatere și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume dezbaterea comună privind acordul de parteneriat și cooperare dintre